Um, mulțumesc, dragi colegi. Continuăm acum uh, cu o dezbatere privind Balcanii de Vest. Avem o declarație a vicepreședintei Comisiei înalte reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind decizia adoptată privind strategia de extindere a Uniunii Europene um, spre Balcanii de Vest. În, pentru a începe dezbaterea, invit acum pe doamna vicepreședinte Mogherini să ia cuvântul. Uh, thank you. Vă mulțumesc, doamna președinte.